ne-a adus cu un pas mai aproape de obiectivul final, și anume de a începe să investim în creștere, locuri de muncă și competitivitatea economiei europene prin fondurile structurale și de investiții de la 1 ianuarie 2014. Am votat uh, cinci regulamente Patru dintre acestea au fost încheiate în totalitate și am votat, cred, cam 95% dintre aspectele cele mai dificile și cele mai importante din uh, regulamentul care stabilește dispozițiile generale și Probabil la începutul lui septembrie vom avea votul în plenară. Atunci ne-am dorit ca întregul pachet al regulamentului să fie adoptat uh, în, uh, într-o primă lectură în plenara din octombrie. Pentru a finaliza acest proces, sigur că trebuie ca până atunci să avem și cifrele pentru cadrul financiar multianual, care sperăm că vor fi cunoscute atunci. Sper să nu existe întârzieri. Aceste negocieri au fost un proces foarte deschis. Am uh, colaborat mai ales pe regulamentul general uh, cu privire la norme pentru toate fondurile structurale europene, ceea ce a însemnat că a trebuit să ascultăm și părerea altor comisii. Am invitat, de fapt, celelalte comisii să elaboreze avize și am invitat raportori din alte comisii. Am avut multe reuniuni mixte, am colaborat cu parteneri externi, am primit avize din partea Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social, am avut și multe reuniuni și discuții și am uh, primit uh, opiniile diverselor uh, asociații regionale europene. Am organizat și multe audieri pentru a auzi și părerea experților. Aceste păreri au fost cele mai importante. Am folosit și expertiza serviciilor Parlamentului European. Am făcut un rezumat al tuturor uh, audierilor și dacă vă puteți imagina, eu am prezidat 93 de reuniuni de trialog, ceea ce e probabil un record în Parlamentul European și Constanțe și Lambert uh, de asemenea trialogurile pentru regulamentul general și au fost zeci de reuniuni tehnice, reuniuni uh, ale echipei de negociere, discuții bilaterale, toate susținând uh, activitatea noastră. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun înainte să dau cuvântul raportorilor este că în spatele acestui regulament se găsește aproape o treime din bugetul european, 335 de miliarde de euro de investit în anii 2014-2020, investiții în toate lucrurile de care Europa are nevoie. Deci nu doar în infrastructura care încă lipsește pentru a ne conecta mai bine pe teritoriul european, dar și în inovare, cercetare, educație, eficiență energetică și multe alte domenii pe care colegii le vor menționa. Deci, relevanța financiară este foarte mare. Și am discutat despre cele 6 miliarde pentru șomajul în rândul tinerilor sau 1,5 miliarde pentru programul pentru IMM-uri. Uh, Trebuie să ne amintim că, amintim că prin politica de coeziune noi deja investim mult mai mult în aceste domenii decât uh, aceste fonduri care sunt destinate noilor inițiative. Deci, politica de coeziune este o politică de investiții foarte importantă de care Europa are nevoie pentru a genera creștere, pentru că altfel nu va fi dificil să ieșim din criză. Deci hai sper, sper că lucrurile vor merge bine și vom avea această politică din ianuarie. Acum am să dau cuvântul celor doi raportori ai așa numitului regulament general, regulamentul care stabilește dispozițiile comune din partea PPE, uh, Lambert Van Nistelrooy, din partea Socialiștilor și Democraților, Constanțe Crel, aveți cuvântul. Mulțumesc, E un moment uh, fericit, pentru că am primit susținerea în această dimineață, susținerea colegilor pentru mai multe regulamente și dacă este interpretare în uh, neerlandeză, am să vorbesc neerlandeză. De Așadar, ne bucurăm de susținerea care ne-a fost acordată în comisia noastră în această dimineață pentru regulamentul general. Și de asemenea mă bucur și pentru succesele colegilor. De ce? Pentru că e vorba aici de o adevărată politică de reformă, o veritabilă politică de coeziune pentru Uniunea Europeană. Deci, coeziunea 2.0, am putea să-i spunem, o nouă versiune a politicii de coeziune. O treime din fondurile europene uh, curg în aceste domenii de politică. Puteți să vedeți, deci, că o treime din bani sunt alocați prin acest nou regulament. Este un sistem nou care dorește să cheltuiască banii mai inteligent. E vorba de crearea de locuri de muncă, de creștere, așa numită creștere verde. Uh, de societatea bazată pe cunoaștere, cercetare, inovare și, din nou, cum spuneam, crearea de locuri de muncă și, mai ales, toate acestea să se facă într-o manieră ecologică. Și, sigur, prin locurile de muncă vrem să implicăm pe toți europenii. Acum Uh, câțiva ani am primit un document neoficial al Comisiei în care se spunea politica de coeziune ține de trecut și politica regională va fi susținută prin fonduri speciale. Dar totuși lucrurile au evoluat altfel decât se credea la momentul respectiv. Există acum diverse domenii de politică, de la mediu până la tehnologiile informării și comunicării, transporturi, domenii care sunt susținute prin fonduri din fondul de coeziune pentru a crește competitivitatea Europei și pentru a crea această Europa mai ecologică pentru cetățenii noștri. Și eu cred că am, asta am realizat prin activitatea noastră. Vreau să menționez câteva puncte și doamna Crel probabil va sublinia anumite aspecte, dar eu aș vrea să vă spun următoarele. E foarte important să reușim să obținem o mai mare integrare europeană și să, avem loc, să aibă loc o specializare inteligentă. În fiecare țară, în consens cu orașele, cu regiunile, cu autoritățile regionale și locale, trebuie să se cheltuiască fondurile nu doar având în minte uh, structurile uh, economice, ci Uh, gândindu-ne și la faptul că aceste fonduri vor să ducă întreaga Europa într-o direcție pozitivă. Și uh, proiectele care vor fi lansate, vor fi propuse și lansate după 1 ianuarie 2014, trebuie să susțină inițiativele uh, țărilor noastre. Fie că e vorba de țările din sud, din nord, din est, din vest, toate acestea trebuie să fie legate între ele. Asta înseamnă integrarea, asta ne dorim pe viitor în Europa. Pentru că vrem să fim competitivi la nivel global. Știm că populația scade în Europa și nu va fi ușor să ne păstrăm poziția competitivă, de aceea trebuie să uh, acționăm în mod inteligent. În politicile și în proiectele noastre. Acestea sunt modificările pe care le-am făcut în regulament. Noi nu am așteptat să, ne, să primim o propunere din partea Comisiei, ci în această nouă abordare, noi, Parlamentul European, am venit cu uh, noi uh, conținuturi ale textului. În aceste conținuturi descriem cum anume ar trebui să fie utilizate fondurile uh, pentru uh, cercetare și dezvoltare, de exemplu, 7 miliarde vor fi la dispoziție pentru acest domeniu în următorii șapte ani. Și deci regiunile vor avea mai mulți bani la dispoziție pentru a forma oamenii, pentru a uh, calificări suplimentare, pentru a crește competitivitatea. Toate acestea sunt cuprinse în cadrul strategic și în toate documentele care au fost adoptate. Parlamentul European a arătat așadar că poate să influențeze foarte bine întregul pachet dacă uh, acționează în mod hotărât. Și uh, pachetul este susținut de toate grupurile din Parlamentul European și trebuie să vă spun că sunt foarte încrezător. Eu cred că uh, am reușit să avem o susținere foarte solidă ca să putem face față provocărilor viitorului. Cred că suntem pregătiți. Și e foarte important să avem în continuare o politică integrată, nu una fragmentată, pentru ca oamenii din regiuni, din orașe, din zonele rurale să poată să se bucure de noi inițiative. Doamna Crel, doamna Constanță Crel, în numele socialiștilor și democraților acum. Da, mulțumesc, Danuta. Permiteți-mi, vă rog, să vă spun că am uh, condus atât de multe trialoguri în engleză și acum aș dori să-mi folosesc uh, limba maternă și să vorbesc, deci, germană. Trebuie să vă spun că am avut peste 50 de reuniuni în trialog și cred că am făcut un pas uriaș înainte astăzi și am votat încă o dată poziția Parlamentului în doar 10 minute. Și deci uh, ne-am și gândit de ce ne-au trebuit atâtea ședințe în trialog. Dar cred că important este rezultatul acestei munci și, într-adevăr, e o nouă politică de coeziune. Vreau să subliniez câteva puncte care sunt foarte importante din punctul meu de vedere și care cred că trebuie numite cu ocazia zilei de azi. În primul rând, compromisul la care am ajuns chiar la sfârșit, și anume care părți uh, din uh, Fondul Social European vor fi uh, dedicate diverselor fonduri. Și cred că aici Parlamentul European a reușit să aibă un mare succes pentru că statele membre au înțeles că e nevoie să se cheltuiască mai mulți bani din Fondul Social uh, European în regiuni, mai mulți bani pentru politici de ocupare a forței de muncă, de exemplu. De exemplu. Cred că în aceste vremuri de criză financiară și economică acesta este un semnal important către cetățenii noștri. Și aceștia, cetățenii, sunt cei care trebuie să fie implicați mult mai mult pe viitor. Și vă spun asta dintr-o experiență îndelungată, din discuțiile pe vremea când Danuta Hübner era comisar, în ultima perioadă de programare și Parlamentul a militat întotdeauna pentru un principiu al parteneriatului, pentru colaborarea cetățenilor și cu autoritățile locale, cu um, organismele care se ocupă de programele operaționale. Și aici am reușit să ne impunem după o luptă grea cu Consiliul pentru implicarea consolidată, pentru, pentru consolidarea implicării cetățenilor prin organizațiile lor în politica și în deciziile care se iau în regiunile lor. Și un subiect foarte important care este cerut din nou și din nou, scăderea birocrației, simplificarea politicii de coeziune. Cred că aici am făcut un pas uriaș înainte, să nu mai fie nevoie de teancuri întregi de formulare care să trebuiască completate și acum avem, vom avea un sistem simplificat de management și de control în următorii șapte ani. Este un pas important în direcția bună, în direcția unei noi politici uh, regionale în care vrem să cheltuim banii mai puțin, într-un mod mai inteligent și mă gândesc și la utilizarea de noi instrumente financiare care va fi necesară. Și, sigur, Uh, totul pe baza unor norme care să fie foarte clare de la bun început, astfel încât să nu se mai întâmple ca în trecut, ca regulile să trebuiască să fie schimbate pe parcursul uh, derulării programelor. Parlamentul și-a adus într-adevăr contribuția pentru ca condițiile să fie foarte clare pentru toți participanții și pentru ca banii să fie utilizați într-un mod mai inteligent din toate fondurile aflate la dispoziție, astfel încât banii contribuabililor europeni să nu fie pur și simplu făcuți cadou, ci să fie utilizați acolo unde există o logică, o logică economică, de asemenea, uh, implicându-se și uh, creditele și fondurile, toate fondurile de investiții. Cred că și condiționalitatea ex ante este foarte importantă ca printre condițiile politicii. Deci e foarte important să fie îndeplinite anumite condiții înainte să fie acordate fondurile. Și vă dau un exemplu foarte clar. De exemplu, nu poți să finanțezi o instalație de epurare a apei dacă nu e clar care vor fi taxele care vor trebui plătite pentru utilizarea acesteia. Deci, trebuie la nivelul statului să vezi cum anume te organizezi pe baza legislației europene și să finanțezi acele proiecte care, într-adevăr, sunt durabile. De aceea, în momentul acesta vreau să mulțumesc din toată inima tuturor celor care ne-au ajutat să ajungem la acest rezultat și nu mă refer doar la secretariat și la asistenții noștri din Parlamentul European, ci mă gândesc și la mulți oameni din regiuni uh, care ne-au transmis ideile lor, care ne-au ajutat să găsim drumul bun pentru această politică de coeziune 2.0, pentru noua politică regională în statele membre și sper ca noile termene pe care le mai avem pentru puținele chestiuni rămase încă nerezolvate înainte de votul din octombrie, deci aceste termene să fie respectate, chestiunile nesoluționate să-și găsească răspunsul, astfel încât la începutul anului viitor să putem într-adevăr lansa o nouă politică de coeziune. Mulțumesc! For the Europe. Mulțumesc foarte mult pentru FEDER. Raportor a fost domnul Ian Olbrich din PPE, Polonia. Aveți cuvântul. Thank you, raportor. So... Uh, hope we don't need you anymore. <laughs> Sunt în continuare raportor, dar nu mai avem nevoie de dumneavoastră, spune doamna președinte. Voi vorbi în polonez. <clears throat> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest FEDER cred eu, este unul dintre cele mai mari fonduri când vine vorba despre suma de bani acordată, dar regulamentul nu spune nimic despre sumă în sine. Totuși, el prevede următoarele. În ce scop vor fi alocați banii? Apoi, cum vor fi distribuiți banii? Și, în al treilea rând, în ce măsură autoritățile locale și regionale vor avea libertatea, dreptul de, a alege, de a alege prioritățile și în ce măsură uh, Uh, vor trebui să se încadreze în, în sumele alocate. Acest regulament confirmă politica, uh, decizia politică, conform căreia în următorii șapte ani vom avea intervenții structurale bazate pe trei tip, tipuri de regiuni. Regiunile mai puțin dezvoltate, unde PIB-ul pe cap de locuitor este mai puțin este mai puțin de 70% din media europeană, apoi regiunile de tranziție și apoi regiunile mai dezvoltate care, uh, în care se câștigă mai mult PIB pe cap de locuitor, mai mult de 90% din media europeană. Împărțirea pe categorii ne-a permis să facem deosebirea uh, și în ceea ce privește libertatea de alegere a statelor membre. Cu alte cuvinte, cu cât o regiune o duce mai bine, cu atât libertatea lor este mai limitată. Deci, pentru regiunile care sunt mai dezvoltate, libertățile sunt mai limitate și nu pot să acționeze atât de liber ca și regiunile mai puțin dezvoltate. Acestea, din urmă, vor trebui să aloce 50% din Uh, fondurile alocate și regiunile de tranziție 60% și regiunile mai dezvoltate 80% vor trebui să fie alocați către acțiuni structurale. Acest lucru constituie o schimbare foarte mare față de actuala perioadă de programare. Asta înseamnă că statele membre vor trebui să ia decizii specifice atunci când vine vorba despre alocarea fondurilor trecem printr-o criză, deci banii trebuie să fie cheltuiți cu grijă. E important de asemenea să discutăm despre zonele rurale, dar și despre zonele urbane, despre transport, care este o prioritate, uh, de asemenea eficiența energetică, economia uh, bazată pe emisii slabe de carbon în orașe și foarte important este să putem finanța, de exemplu, uh, izolarea diferitelor tipuri de clădiri rezidențiale, dar și clădiri uh, publice și veți vedea cum vor fi investiți banii în orașe în această perioadă de programare pentru diferite scopuri. De asemenea, am ajuns la un acord la asupra mai multor aspecte cu statele membre. Deci, ce discutăm noi astăzi nu este poziția oficială a Parlamentului European. Este o poziție la care am căzut de acord cu cele 27 de state membre. Deci, am votat asupra unui lucru asupra căruia am căzut de acord deja, practic. Am căzut de acord cu guvernele că vom uh, uh vom trece practic peste această prohibiție de a uh, investi în infrastructură ecologică. Pentru că noi considerăm că este foarte important ca autoritățile locale să poată decide dacă aceste investiții sunt necesare sau nu. Nu Bruxelles trebuie să aibă cuvântul de spus aici. Deci vom acorda mai multă libertate uh, autorităților locale și uh, întreprinderilor de la fața locului dacă, firește, își demonstrează capacitatea de inovare. De asemenea, se vor putea face investiții nu doar în sănătate sau în învățământ și în infrastructura din aceste uh, domenii, dar și în turism, în cultură. De asemenea, se vor face investiții în activități uh, de recreere Uh, dacă acestea ajută oamenii să iasă din uh, excluziunea socială. Deci, acestea sunt măsurile pentru care am luptat ca Parlament și, cu ajutorul acestora, vom putea să susținem activități economice creative. De asemenea, eco-inovarea va fi o prioritate pentru noi și banii vor fi alocați și în acest domeniu. Deci, în concluzie, noul fond, nou regulament ne spune unde pot fi investiți acești, acești bani și care sunt sumele care pot să fie investite, ce tipuri de regiuni avem și uh, ce înseamnă regiune urbană. Asta ne aceasta este o privire de ansamblu asupra regulamentului și totul va depinde asupra deciziei finale. Urmează. Urmează domnul Victor Boștinaru, care este raportorul pentru Fondul de Coeziune. Sperăm să nu avem nevoie de dumneavoastră ca raportor în continuare, dar vă rog să luați cuvântul. Aici, la Parlament, după ce ne ratificăm munca, toți rămânem raportori pe pachetul de coeziune. Stimați oaspeți, unii dintre dumneavoastră își amintesc probabil ce am promis vara trecută în uh, conferința de presă de atunci. Astăzi puteți să vedeți și care sunt rezultatele. Părerea mea este că, am, că avem rezultate impresionante. Mă voi concentra acum pe regulamentul pentru care am fost eu raportor și vreau să vă spun de la început am beneficiat de sprijinul constant al colegilor noștri, sprijinul comisiei și, de asemenea, de sprijinul greu de obținut al Consiliului. Și în, doar în trei discuții tripartite, iată cele mai scurte negocieri pentru fondul acesta, din pachetul acesta, am ajuns la rezultate foarte importante. Care sunt acestea și care este diferența între ce am votat astăzi și ce s-a propus la început? Am um, modificat De fapt, am introdus măsuri care vor face o mare diferență în următoarea perioadă de programare. După cum știți, o prioritate pentru noi este TNT, rețeaua TNT și, uh, de asemenea, și mediul. Trebuie să înțelegeți că nu am avut o marjă de manevră foarte mare pentru partea legată de TNT, dar în ceea ce privește partea de mediu și adaptările la schimbările climatice în general, uh, rezultatele sunt excelente. Acestea sunt și mai importante dacă ne gândim că la început măsurile erau destul de slabe și am reușit să integrăm în act toate propunerile noastre. Deci, a fost un miracol la urmă urmei, a fost un vis devenit realitate. Deci, fondurile de coeziune pot fi folosite pentru folosirea energiei uh, Uh, regenerabile în uh, clădirile publice și în, uh, în rezidențele private, în, în întreprinderile mici și mijlocii. în 12 state membre. Acest lucru va avea un impact uriaș asupra mediului și va fi în beneficiul cetățenilor, întreprinderilor și, desigur, vor fi create și foarte multe locuri de muncă la nivel local. Și nu în ultimul rând, ne îndreptăm din ce în ce mai vertiginos înspre obiectivele Agendei 2020. De asemenea, am introdus o nouă prioritate, eligibilitatea bazată pe uh, distribuirea electrică și de căldură eficientă. Acesta este un criteriu folosit în foarte multe state membre și această măsură va avea și ea un impact foarte important asupra mediului și, de asemenea, asupra prețului energiei. Am insistat să avem acest lucru negru pe alb și să consolidăm principiul poluatorul plătește. ne-am confruntat cu mare rezistență la Consiliu cu privire la acest aspect. Nu au fost foarte fericiți cu acest principiu pe care noi l-am susținut, dar datorită ajutorului Comisiei și ajutorului distin- și ajutorului distinșilor mei colegi, am reușit să introducem acest uh, principiu în, uh, în, uh, în regulament. Am introdus și două sectoare cheie, care sunt considerate acum eligibile pentru fond. Tratamentul deșeurilor și epurarea apei. Aici am extins fondurile care pot fi alocate și nu va trebui ca autoritățile să îndeplinească doar uh, standardele Uniunii Europene, ci în anumite state membre trebuie să se treacă dincolo, mai sus de standardele existente, dacă statul membru consideră că acest lucru este important. Pot să mai menționez și transportul uh, ecologic, care a beneficiat de o susținere foarte importantă, dezvoltarea urbană, uh, care se extinde acum și la zonele suburbane și rurale, pentru a avea o abordare integrată și cuprinzătoare. Și nu în ultimul rând, uh, îmbunătățirea capacității instituționale și administrative, sporirea acestei capacități. În această perioadă de programare am învățat un lucru. Pentru o absorpție mai inteligentă, mai bună, trebuie să sporim capacitatea instituțională și administrativă. Și aici și regulamentul și de asemenea codurile deontologice și acordurile de parteneriat, trebuie să cuprindă această mențiune legată de capacitatea administrativă și instituțională. Un alt aspect cheie din raportul meu, în afară de coordonarea generală între regulamentul meu și celelalte regulamente, este o coerență extraordinară cu uh, regulile din regulamentul FEDER. Am aliniat și prioritățile de investiții din Fondul de Coeziune și FEDER, astfel încât viața să fie mult mai ușoară pentru beneficiarii, uh, fie la nivel guvernamental sau uh, beneficiarii regionali și locali. Și acest, acest lucru este cel mai important. În cele din urmă, vreau să vă spun că am insistat pe un lucru de la început. Este vorba despre articolul în care se spune că dacă există sprijin prin fondul de coeziune către facilitatea conectare Europei, acest lucru se poate face doar prin prevederile articolului 84 al Fondului pentru Dispozițiile Comune. Deci aici am reușit să ajungem la un compromis foarte important. Articolul acesta 84 și apoi transpunerea acestui articol în regulamentul pentru fondul de coeziune și uh, regulamentul cu privire la facilitatea conectarea Europei. Deci aceeași prevedere va fi conținută în ambele regulamente. Am acceptat propunerea Comisiei de a transfera cele 10 miliarde de euro de la fondul de coeziune către uh, FCE, dar Uh, și acest lucru va avea un impact foarte important asupra celor 12 state membre din, uh, care beneficiază de fondul de coeziune. După doar trei discuții tripartite, 43 de voturi pentru și o abținere, avem sprijin politic foarte important și acest lucru ne permite să fim foarte optimiști cu privire la votul din octombrie. Deci profit acum de ocazie ca să le mulțumesc reprezentanților ONG-urilor cu care m-am întâlnit în această perioadă, să mulțumesc reprezentanților uh, societății civile, reprezentanților regiunilor și comunităților noastre. Și mai ales colegilor mei de la regii. Astăzi putem să vorbim despre politica de coeziune în regiunile noastre mult mai ușor decât până acum și într-un mod mai accesibil pentru cetățeni. Mulțumesc! Victor, mulțumesc foarte mult! Domnul Țeler urmează de la PPE, care este raportor pentru regulamentul legat de ETC, CTE. Pardon. Pani und nun mai wie die meisten Kollegen Mulțumesc, doamnă președinte, și ca și majoritatea colegilor mei, am să profit și am să vorbesc limba mea maternă. Am auzit raportorii care s-au referit la diversele regulamente. Subiectul meu se deosebește față de celelalte regulamente într-un punct esențial, și anume, în regulamentul referitor la Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială, nu este vorba în primul rând despre bani, ci este vorba de crearea unui instrument juridic care este încă destul de tânăr și în momentul uh, de față, uh, doamna, doamna președinte, uh, a comisiei noastre, pe vremea când era comisar, a venit cu ideea acestei grupări de cooperare teritorială europeană. Între timp s-au uh, creat uh, în jur de 30 de astfel de grupări și în uh, activitatea transfrontalieră de cooperare sunt tot mai multe entități interesate și de aceea uh, a trebuit să clarificăm întâi uh, situația juridică a regulamentului, apoi să simplificăm procedurile și, în al treilea rând, să uh, îmbunătățim posibilitățile de aplicare. Deci clarificare, simplificare și îmbunătățire. Acestea au fost cele trei obiective ale noului regulament modificat referitor la GECT, Grupările Europene de Cooperare Teritorială. Și toate acestea s-au făcut pe baza propunerii vechi de regulament. De exemplu, a trebuit clarificată chestiunea dreptului aplicabil. În Uniunea Europeană, sistemele juridice ale celor 27, acum 28 de state membre, sunt foarte diferite, pe de o parte. Și pe de altă parte, frontierele nu mai sunt palpabile fizic între statele membre Uh, circulă peste frontiere oameni, uh, mărfuri, capitaluri și tocmai în uh, regiunile de frontieră crește necesitatea colaborării, cooperării um, peste frontieră. Și tocmai în aceste regiuni se constată adesea că sunt probleme referitoare la um, dreptul aplicabil și la anumite conflicte care sunt între sistemele juridice din cele două state. Și de aceea am încercat să găsim uh, noi formulări referitoare la dreptul aplicabil în noul uh, regulament revizuit pentru a clarifica lucrurile. De asemenea, am simplificat regulile pentru crearea grupărilor europene de cooperare teritorială, pentru că adesea uh, la autoritățile care trebuiau să autorizeze aceste grupări, um, nu existau suficiente, suficiente cunoștințe referitoare la uh, situația juridică a acestora și de aceea uneori uh, era foarte dificil să primești autorizare pentru o astfel de grupare europeană de cooperare teritorială. Au fost procese uh, care au durat foarte mult timp. Acum există niște condiții foarte clare care reglementează uh, crearea grupării teritoriale și uh, acolo unde există sediul grupării trebuie să se acorde și autorizare, iar statele membre trebuie să numească foarte clar autoritatea care trebuie să acorde autorizarea, astfel încât gruparea, reprezentanții grupării să întruiască să meargă de la un minister la altul. Și de asemenea există un termen de autorizare de șase luni în care trebuie pronunțată o, decizi, o decizie uh, în statul unde trebuie acordată această autorizație. Și dacă nu se pronunță niciun fel de decizie în decurs de șase luni, atunci uh, gruparea e considerată autorizată, ceea ce simplifică foarte mult situația pentru toți cei care doresc să constituie o astfel de grupare. Apoi, s-a mai pus întrebarea îmbunătățirii punerii în aplicare a acestui regulament. Și aici domeniul de aplicare a fost extins în mod considerabil. Grupările europene de cooperare teritorială vor putea fi pe viitor uh, create nu doar între uh, solicitanți care au sediul în Uniunea Europeană, ci va fi posibil pe viitor să se creeze grupări de cooperare teritorială și colaborând cu instituții sau cu regiuni uh, din statele învecinate Uniunii Europene, inclusiv uh, și mai ales statele care beneficiază de instrumentul de vecinătate sau instrumentul de uh, preaderare. În aceste instrumente uh, vor fi incluse și grupările de cooperare teritorială ca instrument de potențială colaborare uh, foarte important pentru a crea o legătură concretă cu regiunile din afara Uniunii Europene. Pe de altă parte, uh, s-a extins spectrul de aplicare la toate serviciile publice care pot fi prestate la nivel uh, comunal, uh, local, regional. Acestea pot fi realizate printr-o grupare europeană de cooperare teritorială. Și în al treilea rând, implicarea companiilor, întreprinderilor private va fi posibilă prin noul regulament. N-am reușit să ne impunem 100% voința față de Consiliu, dar uh, cred că acest lucru adeseori uh, s-a datorat faptului că nu era foarte clar uh, unde de fapt uh, se aflau, uh, unde se află responsabilitățile și sarcinile unei grupări europene de cooperare teritorială. În orice caz, cred că am reușit să simplificăm lucrurile, chiar dacă uneori am avut senzația că anumite state membre se tem ca nu cumva să se creeze astfel uh, o entitate pe care să nu prea să poată să o impoziteze, uh, și să, cu care nu știau exact cum să, față de care nu știau cum să se comporte și să nu cumva să trebuiască să mai uh, și furnizeze fonduri unei astfel de entități. Uh, am avut mai multe reuniuni în uh, trialog și am fost foarte recunoscător că doamna președinte Danuta Hübner a fost prezentă. Uh, este, de fapt, dânsa, cea care a uh, lansat ideea grupării europene de cooperare teritorială și vreau să mulțumesc Uh, de asemenea uh, președinției care foarte repede ne-a venit în întâmpinare și uh, ne-a întrebat care sunt chestiunile importante în negocieri și de asemenea vreau să mulțumesc pentru faptul că am putut negocia multe puncte la nivel informal. Și vreau să mulțumesc Comisiei care, în propunerea modificată de regulament, a preluat toate chestiunile uh, care trebuiau uh, clarificate și îmbunătățite. Deci am putut să intrăm în negocieri uh, pe o bază foarte bună. Și, nu în cele din urmă, vreau să subliniez susținerea pe care ne-a acordat-o Comitetul Regiunilor. Comitetul Regiunilor, uh, sigur, este foarte interesat ca acest regulament să intre în vigoare, pentru că este un instrument regional care îmbunătățește și simplifică cooperarea transfrontalieră. Deci nu suntem mulțumiți 100%, um, dar cred că dacă putem să fim mulțumiți 80%, am realizat uh, ceva. Am, uh, putem să considerăm că am avut succes. Și sigur că e important ca pe viitor și statele membre să uh, își dovedească bunele intenții, să le pună în practică, autorizând uh, ușor și facilitând activitatea în măsura în care pot grupărilor europene de cooperare teritorială. Mulțumesc! Mulțumim! Mai avem un coleg lipsă, Rica Man, Rica, care și-a schimbat numele recent în Rica Lacarin nu poate fi cu noi astăzi aici, dânsă este raportare din partea ALDE s-a ocupat de regulamentul privind cooperarea teritorială. Pentru prima dată în istorie avem, iată, un cadru separat de reglementare pentru cooperarea teritorială și asta în mare parte este rezultatul impulsului pe care l-am primit din partea Parlamentului European și Comisiei. Ne bucurăm că avem o astfel de sporire a importanței acestui tip de cooperare. Foarte pe scurt am să vorbesc despre rezultatul negocierilor. E vorba de schimbări considerabile în raport cu versiunea inițială am păstrat cele trei filoane, cooperare transfrontalier și interregional, programele Urbac și Interact vor continua, însă am introdus pentru prima dată strategiile macroregionale pentru a oferi un cadru juridic astfel mai puternic acestei cooperări sub forma unei abordări macroregionale. Asta ar fi un element de noutate în domeniul politicii europene de coeziune. Mai a avut loc și o altă schimbare majoră, mai multă flexibilitate în concentrarea tematică, în principiul concentrării tematice pe care l-am introdus. Noi avem patru obiective tematice care prind 80% din totalul chestiunilor, 20% rămân pentru investițiile care vor fi cele mai potrivite dacă ne gândim la nevoile regiunilor frontaliere, de asemenea sporit flexibilitatea transferurilor între filoanele transfrontalier transnațional Mai multă flexibilitate de asemenea în materie de zone costiere. Am introdus posibilitatea de a trimite mai mult către acele regiuni care pe o distanță de 150 de kilometri au relații de cooperare transfrontaliere, altele pot să fie asociate la acest demers. E vorba în principal de zone mai izolate, pentru că am dorit să extindem area de acoperire geografică a programelor de cooperare. S-au făcut de asemenea schimbări în mecanismul ce relaționează aceste fonduri cu fondurile ce funcționează dincolo de frontierele europene, instrumentul uh, de parteneriat european, instrumentul de preaderare, acestea vor fi coordonate cu celelalte fonduri ale noastre. Și mai rămâne de văzut ceea ce nu am reușit să facem, un singur lucru de altfel, dar până atunci trebuie să vă spun că am investit mai mult timp în facilitarea participării regiunilor mărginași în aceste relații de cooperare cu țările terțe. Asta s-a realizat în principal datorită insistențelor Parlamentului. S-a îmbunătățit și modul de utilizare a asistenței tehnice, s-a simplificat foarte mult procedura privind programele de amploare mai mică, care beneficiază de pe urma asistenței tehnice, dar ce nu am reușit să facem a fost să răspundem la solicitarea de a aloca mai multe fonduri cooperării transfrontaliere. Mandatul nostru a fost să cerem 7% din uh, pachetul alocat politicii de coeziune, însă în februarie Consiliul a decis să se aloce mai puțin, mult mai puțin pentru această componentă a politicii de coeziune, însă din fericire am reușit să eficientizăm această politică, așa că sperăm că banii care au fost obținuți vor fi însă folosiți mai bine. Cu aceasta aș dori să vă spun că am încheiat prezentările noastre. Mai avem 5 minute. Întrebări? Dar, în primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc că ați evidențiat principalele aspecte ale muncii noastre. Dacă spuneți de unde sunteți și cum vă numiți, vă rog. Întrebare pentru doamna Hübner. La început a spus că 95% din politică a fost practic decisă, s-a ajuns la un acord. Ce rămâne cu cele 5%? Înțeleg chestiunea principală este cea a condiționalităților macroeconomice. Ați putea sintetiza poziția actuală a Consiliului, Comisiei, Parlamentului, situația actuală a discuțiilor și șansele de a se ajunge la un acord înainte de luna septembrie? E o întrebare dificilă și simplă în același timp, pentru că e ușor să rezumăm poziția Parlamentului. Am respins uh, propuneri și la regii și în plenară or interim, um, whatever it was, uh, decision, yeah, in, uh, that we voted. Și și anul trecut, în octombrie, când am votat în contextul cadrului financiar multianual, am avut, avem propunerea inițială a Comisiei, o propunere cu un caracter extrem, care presupune utilizarea și de angajamente și de plăți ca instrumente și există zvonul că în Consiliu Există și acolo un diferent de opinii. Unii ar dori să dilueze foarte mult propunerea inițială. Consiliul nu a fost pregătit până acum să ajungă la un acord și nu putem demara în aceste condiții negocierile. Mai avem un dialog tripartit mâine. Sperăm să avem o poziție a Consiliului în această săptămână ca până la începutul septembrie să organizăm primul dialog pe condiționalitățile macroeconomice. Noi, la Comisia Rege, considerăm că toată această idee a condiționalității a apărut cu câțiva ani în urmă, la începutul 2009, sfârșitul 2009, începutul 2010, când nu aveam legislația pe care o avem acum, pachetul de șase măsuri, de două măsuri, pactul fiscal și așa mai departe, era nevoie de o serie de plase de siguranță tocmai pentru a ne păzi împotriva dezechilibrului la nivel de stat membru. Acum situația este alta. Avem un sistem european de guvernanță care presupune o serie de mecanisme de protecție și de uh, disciplinare a statelor membre care nu respectă parametrii de stabilitate macroeconomică. Prin urmare, nu considerăm că este necesar să afectăm și să tăiem din acele fonduri care investesc în creștere, în ocupare și așa mai departe. E vorba de angajamente obligatorii în propunerea actuală, în mod inutil, e vorba de o politică care face abstracție de o serie întreagă de măsuri de ajustare. E, e o situație, prin urmare, dificilă și e greu de înțeles de ce se dorește continuarea includerii acestor măsuri disciplinare care în prezent nu se mai justifică. Mai avem întrebare pentru o întrebare, foarte repede. Pour Agence Europe. O întrebare pentru raportorii pe dispozițiile comune. Aș vrea să știu care au fost modificările principale în raport cu propunerea Comisiei. Acolo s-au făcut progres din partea Parlamentului și aș vrea să știu cum se vor rezolva chestiuni rămase încă în suspensie rezerve de performanță și condiționalitatea macroeconomică. Yes, we have had <laughs> um, some, some 50 trialogues on all, all... Am avut cam 50 de dialoguri tripartite și aceste aspecte sunt importante pentru statele membre. Erau interesate în subiect Eu să evidențiez un aspect. Noi am vrut să garantăm câteva politici și mai multe fonduri vor putea fi folosite împreună. Și avem acum o nouă abordare de relaționarea cercetării, dezvoltării și inovării, a producției și așa mai departe în aceste programe. S-a investit mult în cercetare în Europa, însă rezultatele au fost slabe în materie de inovare și crearea de locuri de muncă. Ce facem în prezent e să ne nuanțăm instrumentele pe care le folosim în contexte regionale, integrând mai multe sinergii. Deci avem cadrul strategic și în el am spus exact ce poate fi finanțat. statele membre au fost uimite. Pe de o parte aveam cei care sunt contribuitori net și ceilalți care sunt beneficiari net. Și noi am încercat să fac, să introducem acest eh, cadru obligatoriu din punct de vedere juridic. Am renunțat la pilonii separați și am trecut la o sinergie care va permite exploatarea la maximum a investițiilor în dezvoltarea cunoașterii. Avem cinci fonduri care sunt absolut noi. Asta este principala realizare. Eu sunt răspunzătoare de chestiunile încă nerezolvate. Unul a fost deja prezentat, macrocondiționalitatea. Noi, ca Parlament, ne opunem acestui principiu. A doua chestiune nerezolvată până acum este rezerva de performanță. Parlamentul este împotriva acestei rezerve de performanță. Pentru că ideea Comisiei de a sprijini acele regiuni care pun în aplicare așa cum trebuie politica regională presupune totuși să nu sprijinim această rezervă de performanță. După decizia șefilor de guvern din februarie în acest an de a crește rezerva de performanță la 7%, înseamnă că 30 de miliarde de euro ar putea fi plătiți după 2019. Pentru Parlament acest lucru nu este acceptabil. Mai sunt și alte chestiuni, prefinanțare, cofinanțare nu au fost încă rezolvate. sunt chestiuni importante pentru regiuni și vor trebui rezolvate în următoarele săptămâni și pentru Parlament e important să avem un acord în viitor pe condiționalitățile generale exante. E o chestiune încă nerezolvată pe deplin, însă sperăm, sperăm că multe dintre aceste lucruri vor fi clarificate mâine la ultimul dialog tripartit, dar categoric în septembrie va trebui să revenim asupra chestiunilor principale. Cam astea ar fi lucrurile cele mai importante, eh, cel puțin din punct de vedere politic. Când am spus 5%, erau altele. Eu mă referam la volum 5%, nu, nu neapărat ca nivel de dificultate 5%. Întrucât nu mai avem timp la dispoziție, trebuie să închid această conferință de presă. Vă mulțumesc pentru participare și ne vedem pe viitor.